va continua să lucreze la acest proces și vom avea mare grijă să nu uităm lecțiile învățate. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule comisar. Dezbaterea se încheie. Votul va avea loc peste două săptămâni la Bruxelles, la mini-plenara de acolo. Următoarea sesiune, adică sesiunea continuă mâine, marți 20 aprilie, de la 9 la 13 și de la 3 la 20 30 și de la 21 la miezul nopții. Programul a fost uh, publicat, îl puteți găsi pe paginile de internet ale Parlamentului. Sesiunea se suspendă la orele 11, noapte bună și mulțumim interpreților. Mulțumim și noapte bună!